zawsze w poniedziałki. We can start? Ok. Haideți, dragi prieteni, să... Haideți, dragi prieteni, să începem. Să începem, deși întotdeauna cu câteva minute de întârziere, dar haideți totuși să începem. Przyjazdów, ale też no, și a, iată că am reușit să ajungem la Bruxelles. Am lăsat să treacă și sfertul de oră academic, așa că putem însă începe. În ce privește ordinea de zi, punctul nou, în legătură cu uh, negocierile privitoare la uh, substanțele organice, a fost amânat la, pentru următoarea reuniune. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut, proiectul de ordine de zi se consideră ca fiind adoptat. Și reuniunea noastră se transmite pe internet Acum trebuie să terminăm la 18.30, să fim punctual, pentru că la cererea serviciilor interne eh, va începe o altă reuniune aici, un grup politic. Avem interpretare în 21 de limbi oficiale, nu avem eh, la dispoziție limbile estonă, malteză și gaelică. În ce privește punctul numărul 4, vor fi disponibile și limbile, interpretare în limbile cehă și slovacă Bun, acum adoptarea proceselor verbale din 15 mai și 29-30 mai 2017, procedura este cea obișnuită și astăzi avem plăcerea să avem uh, în fața comisiei noastre trei miniștri, doamna Gabriela Matecna, ministrul agriculturii uh, din Slovacia, pe care deja am întâlnit-o pe durata președinției slovace și cu siguranță că uh, ne amintim cu toții de dumneavoastră uh, și președinția slovacă a reprezentat un mare succes. Apoi, e alături de noi și domnul ministru Marian Iurecica, ministrul agriculturii din Republica Cehă și, de asemenea, domnul Dejan, Zidan, ministrul uh, agriculturii din uh, Slovenia. Uh, ne mulțumim pentru că au venit la Bruxelles și mulțumim pentru inițiativa pe care a avut-o, pentru că recent eh, miniștrii au publicat un document neoficial privitor la mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, abordarea practicilor comerciale neloiale și îmbunătățirea situației fermierilor. E o inițiativă care privește și Bulgaria, Ungaria, Letonia și Lituania. Eh, a fost prezentat documentul la Consiliul Agrifish pe 6 martie 2017 și susținut de Polonia, Grecia, Croația, Belgia, Cipru și România. Și uh, vă mai spun că respectivul document neoficial a fost uh, distribuit colegilor înaintea reuniunii. După cum știți, e vorba de o chestiune foarte importantă și E vorba de acele dezechilibre în uh, lanțul de aprovizionare cu alimente. De multe ori ne izbim de această problemă în lucrările noastre și uh, e vorba până la urmă de a asigura echitatea și transparența în relațiile dintre producători, prelucrători, furnizori. E de față și doamna președintă McGuinness, care a și elaborat un aviz pe această temă. și e, cum spuneam, una din chestiunile de care ne ocupăm uh, frecvent, uh, nici nu mai vă, nici nu vă mai explic de ce, pentru că e clar, uh, cunoaștem cu toții foarte bine problema și și e important să vedem uh, care sunt uh, părerile din statele membre, experiențele diverse. A fost uh, trimisă recent și o scrisoare către domnul comisar Hogan în ce privește practicile din Uniunea Europeană în lanțul de aprovizionare cu alimente și știm foarte bine că fiecare stat membru are normele sale în vigoare, însă uh, Totuși, putem vorbi și despre o legislație și despre niște obligații la nivel european care trebuie respectate. Deci <clears throat> e important să găsim o soluție comună pentru că asta ar fi metoda cea mai eficientă până la urmă. Și sigur că de problema asta s-a ocupat și domnul Des și Di Castro cu propunerea Omnibus avem alături de noi pe oaspeții noștri și le voi da imediat cuvântul și mai apoi vom asculta ce au de spus colegii noștri din Parlamentul European. Acum, haideți să spunem că nu limităm uh, timpul uh, de vorbire pentru oaspeții noștri, apoi vom vedea în ce privește intervențiile din sală. Vă rog, vă rog. Da, um, pare rău, domnule ministru, poate pe viitor vom reuși. Dobrý deň prajem všetkým, vážený pán predseda, vážení členovia výboru. Mulțumesc, eh, domnule ministru, stimați membri ai Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, domnilor și domnilor, înainte de, întâi de toate dați-mi voie să vă mulțumesc pentru acest schimb de informații. Eh, sunt foarte mulțumită că Iată, avem uh, susținerea Parlamentului European uh, într-o chestiune atât de importantă, problema practicilor comerciale uh, neloiale. Pentru Slovacia e una din prioritățile pe termen lung și una din temele cele mai delicate și de aceea apreciem foarte mult faptul că Parlamentul și Comisia dumneavoastră sunt interesate și își doresc să contribuie la rezolvarea acestei probleme în lanțul de aprovizionare cu alimente s-au produs uh, schimbări structurale importante, uh, s-a produs un alt nivel de concentrare a celor care operează în sectorul agroalimentar și sectorul în detaliu uh, și încet, încet agricultorii au devenit veriga cea mai slabă din acest lanț cu cea mai uh, slabă putere de negociere și în unele cazuri nu mai pot să-și apere propria poziție, nici măcar astfel încât să-și poată acoperi cheltuielile de producție. Și ministerul nostru a primit o fel de reclamații din partea unor cetățeni sau firme din Slovacia care au subliniat practicile unor lanțuri comerciale din unele supermarketuri care au abuzat de poziția lor dominantă. Deja din 2012, în Slovacia, noi am propus o legislație națională privitoare la condițiile inegale în, uh, în relațiile comerciale în sectorul agroalimentar. E <clears throat> o problemă care uh, nu e prezentă doar în Slovacia, ci aș putea spune în toate statele membre. Așadar, această problemă a fost discutată în repetate rânduri și la nivel european și Ministerul nostru a apreciat activitatea Comisiei Agri pentru și a uh, Comisiei Europene pentru a uh, promova inițiativele voluntare supply, supply Chain Initiative, de exemplu, dar totuși deși participanții la inițiativă s-au angajat să elimine toate formele de practici comerciale neloiale, uh, această inițiativă, din păcate, nu funcționează în mod satisfăcător și uh, la diverse niveluri, uh, de mult timp deja subliniem nevoia de a avea o acțiune comună la nivelul întregii Uniunii Europene sub forma unei legislații comune. Și uh, e și una din prioritățile președinției noastre, a fost una din prioritățile președinției noastre de anul trecut și um, președinția noastră consideră ca un succes faptul că după atâtea presiuni și după ce am tot uh, făcut apeluri la rezolvarea situației, uh, Până la urmă s-a ajuns și la nivelul miniștrilor uh, agriculturii și ai pescuitului, uh, la nivel de concluzii, acolo unde s-a cerut o soluție prin luarea unor măsuri legislative și nelegislative la nivelul UE. Și aceste concluzii au primit uh, susținerea tuturor miniștilor, deci s-au bucurat de unanimitate pe 12 decembrie 2016, deci sub uh, președinție slovacă. Președinția noastră însă nu a reușit să ducă bătălia la bun sfârșit, dar în martie, luna martie acestui an, am participat la inițiativa care, care a reunit diverse țări și pe care vă prezentăm astăzi aici și ar putea constitui baza unei inițiative viitoare pentru a consolida poziția fermierilor și pentru a lupta împotriva practicilor neloiale în sectorul agroalimentar. Și ne face plăcere că mai ales Parlamentul European își dă seama de cât de grav este acest fenomen și ce impact are fenomenul asupra agricultorilor, fermierilor și aș vrea să profit de ocazie ca să vă lansez o invitație și anume să cât mai rapid posibil să ajungem la o soluție eficientă pentru a reduce impactul acestei probleme. Și sunt convinsă că împreună vom reuși să combatem uh, practicile acestea și uh, să nu mai fim noi uh, veriga cea mai slabă. Mulțumesc pentru atenție! To główny temat, jeden z ważniejszych tematów Mulțumesc, spune președintele. Da, într-adevăr, e una din cele mai importante teme de care s-a ocupat președinția slovacă și dumneavoastră ați prezentat, cu acea ocazie ați prezentat Consiliului de Miniștri această problemă. Am avut și o Uh, conferință foarte importantă care a fost organizată pe tema asta și apoi a fost discutată subiectul și la un consiliu informal. Și aș putea spune că toate acestea apar și în activitățile uh, președinției noastre. Acum, domnul Iurecica, vă rog. Pane předsedo, milé europoslankyně, vážení europoslanci, eh, hosté. Stimați eh, deputați, stimați oaspeți, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit această posibilitate de a discuta astăzi despre practicile comerciale neloiale. Cred că situația este una particulară, pentru că nu e atât nu se întâmplă așa de des ca la comisia dumneavoastră să fie prezenți trei miniștri a agriculturii din trei țări diferite. Ceea ce arată că tema ne preocupă nu doar statele noastre, ci sunt peste 10 state care au susținut uh, documentul nostru de lucru. Și dacă ne uităm la practicile comerciale neloiale, constatăm că peste 20 de state ale Uniunii Europene încearcă, într-un fel sau altul, să rezolve problema prin intermediul legislației naționale. Când vorbim cu colegii noștri ministrii ai agriculturii și cu operatorii din sectorul agroalimentar din Uniunea Europeană, toți ne spun că problema poziției agricultorilor în fața marilor lanțuri de distribuție reprezintă o temă extrem de presant în momentul de față. Atunci când vorbim de aceste practici neloiale, vorbim în primul rând de o putere, o inegalitate între forțele celor care stau față în față. De aceea ar fi bine să se intervine cu legislație europeană pentru a stabili condiții egale S-au făcut aceste lucruri în diferite sectoare, în energie, în domeniul gestiunii apelor, telecomunicații și așa mai departe. Constatăm așadar că au existat în trecut exemple unde piața nu a reușit să țină cont de toate interesele implicate. Iar în cazul uh, marii distribuții a produselor agricole, provocarea e una la fel de mare. Când se vorbea de roaming, um, înțelegea toată lumea despre ce este vorba, pentru că cu toții călătorim și ne lovim de acest lucru. Dacă n-ar fi existat uh, legislația europeană, cetățeanul obișnuit nu ar fi avut niciodată o poziție atât de puternică în fața operatorului de telecomunicații pentru a obține prețurile actuale și de aceea am venit aici împreună cu colegii mei pentru a încerca să ne aducem contribuția pentru ca poziția agricultorilor pe lanțul de valoare alimentar să se îmbunătățească. Sunt chestiuni care depășesc cadrul legislației naționale, pentru că mm, în momentul de față un uh, supermarket care are sediu poate în alt stat mm, solicită furnizorului anumite activități, spunând că dacă subiectul nu acceptă, anul viitor nu va mai beneficia de un contract comercial. Și în aceste condiții, evident, avem de face cu o mare problemă. Legislația națională din uh, Cehia nu poate să reglementeze toate aceste aspecte pentru că nu există un canal de comunicare cu un partener care poate să află în alt stat al Uniunii Europene. În momentul în care există la raft prețuri sub prețul de producție, nici legislația națională, nici uh, Ministerul de Finanțe nu mai dispune de instrumente pentru a comunica cu partenerii din alt stat membru pentru a obține informațiile juste și pentru a verifica dacă respectivul operator aplică practici comerciale uh, incorrecte. Vă dau de pildă un exemplu concret pentru a vă arăta că avem de-a face cu o problemă, într-adevăr, și iar legislația națională nu este suficientă. Aici uh, mai venim cu o rugăminte. Ne-am dorit ca această problemă care afectează așa de multe state membre să fie reglementată de Uniunea Europeană, de Parlament și de Comisie, astfel încât să se găsească o soluție. Se vorbește de această temă deja de mult timp. Multe persoane s-au ocupat deja de acest lucru. Și care este rezultatul? Se vorbește în continuare. Noi, în schimb, am venit aici cu un text, un document uh, inoficial, în care sunt descrise practicile în cauză și încercăm să venim cu soluții concrete pentru a arăta cum anume pot fi abordate aceste practici la nivel legislativ pentru a da o nouă dinamică acestui demers. 38% din bugetul european e destinat politicii agricole comune. Iar banii, până la urmă, ar fi bine să rămână în buzunarul agricultorului. Dar întrebarea e dacă rămâne acolo sau ajunge în altă parte. Haideți să ne gândim la criza laptelui din ultimii doi ani. Reducerea prețului de achiziție pentru fermieri a fost uh, de circa 30%. Puteți verifica care a fost uh, scăderea prețului la raft. Nici de cum n-a fost vorba de 30%. De aceea, trebuie să-i ajutăm pe agricultori să depășească această situație dificilă. Nu toată lumea pe lanțul agroalimentar se află în aceeași poziție ca și agricultorii și fermierii, ceea ce ne arată că avem de-a face cu poziții inegale. Eu nu sunt ministru responsabil cu comerțul pentru distribuitorii și la marile lanțuri de magazine, ci sunt ministru pentru agricultură și de aceea trebuie să mă ocup de grijile acestora. Nu vreau să spun că marea distribuție este partenerul rău ci spun că fiecare verigă de pe acest lanț agroalimentar are dreptul la un venit echitabil, iar în momentul de față, datorită acestor practici neloiale, nu este cazul. Agricultorii lucrează în pierdere și trebuie să eliminăm aceste practici. Asta este rugămintea mea. Ajutați-ne, vă rog, după toate aceste discuții care au avut loc, ajutați-ne să elaborăm legislația corespunzătoare pentru a, și să dăm dovadă de mai mult dinamism. Mulțumesc. Proszę w tej chwili pana ministra Dejana Zidana, ministra... Mulțumesc și acum doamna Zidana. Din partea din partea Guvernului Sloven. Poștovane eh, poslanke, poștovane... Mulțumesc, eh, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Eh, și eu vă salut Mă bucur foarte mult că ne-ați invitat aici trei miniștri în comisia noastră din Parlamentul European. Față de antevorbitorii mei, aș vrea să mai fac câteva completări. În sectorul agroalimentar, crizele au devenit un soi de uh, status quo. Și întotdeauna atunci când trebuie scoasă încă un ban din agricultură, aceste costuri suplimentare trebuie suportate din cele mai multe cazuri de către fermiere. Când situația se îmbunătățește și economia crește din nou, atunci însă creșterea este cea mai redusă în agricultură. Și în aceste condiții, clivajul dintre uh, micii agricultori și uh, mari distribuitori devine tot mai mare. Constatăm în același timp o înmulțire a crizelor, dar nu și o înmulțire a răspunsului la situații de criză. De aceea, în uh, Slovenia, în 2011, am semnat un acord cu caracter facultativ, care a fost un codice, care a fost uh, semnat de cele mai mari asociații ale fermierilor și agricultorilor, au fost convenite niște prețuri minime nete și uh, sigur că <clears throat> mai există câteva practici uh, neloiale, dar um, lucrurile au devenit ceva mai transparente. În 2014, în urma acestei, uh, acestui acord, am uh, ajuns uh, în situația de a putea face o reformă a legislației în domeniul agriculturii și a lanțului de aprovizionare agroalimentar. Am stabilit, de exemplu, în această nouă lege termenii maxime de plată pentru produse agroalimentare. Pe termenul de plată maxim este 45 de zile. Am creat și funcția de ombudsman pentru siguranța agroalimentară, pe care l-am dotat cu un mandat uh, foarte precis. De câțiva ani încoace, ombudsmanul este o funcție uh, care ne ajută, lucrurile s-au ameliorat, dar nu pe, pe atât cât am fi dorit. Acum constatăm că uh, agricultorii fermieri sunt interconectați între ei, dar încă nu există, uh, nu există o interconectare la nivel național, nu există o reprezentare a lor față de uh, marile lanțuri de distribuție. Deci încă nu, nu există un echilibru de forțe pe piața agro, agroalimentară. În 2011 am constatat că în lanțul alimentar uh, sunt uh, uh tranzac- tranzacționate eh, tot felul de acțiuni promoționale, eh, de exemplu, ți se oferă un sac de cartofi de 10 kg dacă cumperi eh, și alte produse în valoare de minim atâta și atâta. Asta duce la un, un dumping al anumitor prețuri, ceea ce este foarte greu de suportat de agricultori. Constatăm așadar că soluția pentru problemele noastre este una supranațională și de aceea am luat legătura cu alți colegi miniștri um, pentru a încerca să determinăm o reacție uh, la nivel european, să încercăm să generăm o, o, o nouă orientare pentru uh, piața uh, agricolă comună. Credem că problema este o problemă a noastră a tuturor și de aceea trebuie soluționată de către noi toți împreună. Trebuie să definim foarte clar ce sunt și ce nu sunt uh, practici comerciale neloiale. Doar așa poate exista transparență și doar așa se pot sancționa așa numitele practici neloiale sau nereglementate sau ilegale. Am propus și unele sancțiuni și am propus uh, crearea unor organe competente, specifice, cum ar fi un ombudsman pentru siguranța agroalimentară sau ceva similar, astfel încât fiecare stat să-și poată totuși exercita competențele proprii de supraveghere. Doamnelor și domnilor, de câțiva ani încoace am recunoscut că lanțurile noastre alimentare nu sunt suficient de bine reglementate. Și întotdeauna deci veriga cea mai slabă a acestui lanț este fermierul, este agricultorul. Eu cred că trebuie să nu mai tolerăm acest lucru și nu mai trebuie doar să constatăm situația, ci trebuie să și acționăm. Ehm, comisarul nostru, Phil Hogan, va fi mâine oaspetele noastre aici în comisie. Acum însă chiar ne așteptăm din partea lui și din partea noastră să ehm, să discutăm ce vom face concret, nu doar să discutăm posibilitățile care există în teorie. Doamnelor și domnilor deputa deputați, apelez la dumneavoastră ca împreună cu noi, cu colegii miniștri, să facem ceva împreună astfel încât să uh, ieșim din această situație de dezechilibru. Ma, grazie, președinte, grazie. Domnul De Castro, vă rog acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim celor trei miniștri. E foarte bine că putem să avem acest schimb de opinii în legătură cu aceste practici comerciale neloiale. Eu, având în vedere că împreună cu colegul Des și cu colegul Danen și cu, de fapt, întreaga noastră comisie, am muncit la regulamentul Omnibus, aș dori să reamintesc colegilor noștri miniștri că, tocmai în ce privește regulamentul Omnibus, noi am profitat de ocazie și am inserat o serie de norme specifice născute tocmai din munca comisiei noastre, începând cu raportul doamnei McGuinness. În primul rând, așa, foarte pe scurt, fac câteva referiri. Uh, supremația regulile OGM în legătură cu uh, față de dreptul uh, competiției și concurenței. E unul din punctele centrale ale regulamentului Omnibus, e un punct capital care merge exact în sensul celor scrise și spuse de dumneavoastră. Apoi, o, un contract scris obligatoriu și un al doilea punct la fel de important și comisia noastră am, a tot vorbit despre asta chiar la reforma precedentă a PAC, apoi clauze de value sharing pe întreaga, întregul lanț de aprovizionare ca să nu câștig, aibă câștig doar unele părți ale lanțului de producție. Sunt doar câteva exemple, dar chiar uh, raportul pe care invităm uh, Comisia să-l prezinte până în iulie 2018, deci un, un uh, raport specific privitor la practicile neloiale. Pot fi și alte exemple. Sunt multe de făcut. Problema nu este simplu de rezolvat, dar dacă facem pași înainte încă de pe acum și comisia noastră a făcut pași în acest sens, pe 3 mai, de exemplu, uh, împreună cu Comisia pentru Bugete și uh, vom începe, începând din 5 iulie, trilogurile. Asta e o ocazie concretă, sigur că vom putea face mai multe, dar Eh, ajutați-ne și voi pe noi, dragi miniștri, să facem un pas, pas înainte ca acest regulament omnibus să poată și el să reprezinte un prim pas înainte important ca să încercăm să reducem sau măcar să mm, eh, atenuăm pe cât posibil aceste practici comerciale neloiale. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru și domnilor ministri pentru prezență. Mă bucur că reluăm această temă, pentru că Parlamentul European și Comisia noastră de specialitate au discutat această temă foarte des și eu chiar sunt părtinitor în această privință. De 25 de ani sunt uh, președinte de onoare a unei uh, asociații procesatoare de lapte în Bavaria și știu foarte bine ce probleme există cu uh, lanțurile comerciale. Comisia noastră a făcut în anii trecuți o serie întreagă de propuneri la care, pe care Comisia ar trebui doar să le preia. Trebuie să încercăm ca prin uh, prevederi care țin de legislația în domeniul cartelurilor și în domeniul concurenței să nu se ajungă într-o situație în care comerțul liber să nu mai fie posibil. Există o mare concentrare în anumite locuri. Vă dau exemplu Germania și uh, Austria. Aceste lanțuri de magazine creează uh, lanțuri de certificare proprii, unde fermierii și agricultorii trebuie să uh, plătească și nu este misiunea lanțurilor de magazine să facă astfel de certificări. Statul trebuie să facă acest lucru și trebuie să evităm ca și lanțurile comerciale să poată denunța unilateral contractele comerciale atunci când, de pildă, prețurile scad. De asemenea, e, vorba, e problema și a taxelor de listare. Avem de face cu astfel de sisteme unde nimeni nu mai înțelege care este prețul, preț net, preț brut, toată lumea vorbește despre transparență, dar totul rămâne opac și netransparent și atunci Europa trebuie să acționează. De asemenea și termenele de plată avem nevoie la nivel european de un termen de plată de 30 de zile. Se poate face din punct de vedere juridic. În Franța, de pildă, există așa ceva pentru comerțul cu carne, dar avem nevoie de un astfel de termen de plată obligatoriu la nivel european. Și ce mă deranjează este că, în parte, producătorii nici nu mai apar pe ambalaj lanțurile comerciale au propriile produse și mai apare doar denumirea acestora. Grupul PPE a propus ca numele, numele producătorului să figureze cu litere cel puțin la fel de mari pe ambalaj ca și denumirea produsului. Pentru că și acest lucru contribuie la transparență. Deci, avem nevoie de reglementări la nivel european și în 2004-2005 am participat la dezbaterile inițiale cu privire la roaming. A fost o intervenție masivă în economia de piață și iată, acum câteva zile am uh, sărbătorit abolirea acestora. Deci iată și în domeniul nostru există probleme care trebuie abordate cu seriozitate, fără Parlamentul European, nu s-ar fi ajuns uh, la această soluție pe roaming și uh, în aceeași măsură avem nevoie de, o regl- de reglementări corespunzătoare și în ceea ce privește lanțurile comerciale. Merci, Domnul da, Mesdames et messieurs les ministres, vous pour... Euh, Doamne și domnilor ministri, vă mulțumesc pentru Uh, faptul că sunteți aici și pentru spusele voastre. Cam de patru ani de zile Parlamentul a arătat uh, în repetate rânduri că este foarte interesat de problema asta a practicilor uh, comerciale neloiale și de poziția agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente și e foarte bine că ne-ați făcut aceste propuneri. Trebuie într-adevăr să reamintim tuturor și oricând că trebuie să existe un echilibru între interesele producătorilor și cele ale consumatorilor în tratat, politica agricolă comună are cel puțin două obiective. Cel de a asigura un venit pentru producători și cel de a apăra interesul consumatorilor. Or, noi de la Comisia Agri suntem convinși că, de-a lungul timpului, interpretarea făcută de către autoritățile concurenței europene și din statele membre uh, a tot pus uh, accentul pe pseudo-interesul consumatorului față de interesul producătorului. Sigur, în 1962 uh, uh, erau șomajul era de 4% și 22% era cota produselor alimentare în coș. Și atunci, sigur, Trebuia mai mult apărat consumatorul într-o într Europa unde avem 10% șomaj în general, în care alimentația în coșul uh, gospodăriei mai este doar de 8-10%, atunci trebuie să schimbăm echilibrul între aceste două elemente. Și după cum a spus Paolo Di Castro și cum a spus Albert Des, cred că da, am introdus în Omnibus un anumit număr de propuneri care sunt prin pași pe care putea să-i facă Parlamentul în acest uh, interval de timp și în acest moment. Sigur, trebuie făcut mai mult uh, în următoarea reformă. Cred că Consiliul se va pronunța în următoarele zile pe marginea propunerilor Parlamentului și trebuie ca și reprezentanții dumneavoastră la Consiliu uh, să spună și, și ei cuvântul față de propunerile noastre, pentru că e clar că suntem pe aceeași lungime de undă, trebuie să ne susțină, și putem apăra poziția producătorilor dacă avem voința, nu doar dacă vorbim cuvinte frumoase. Vă mulțumim și avem încredere în dumneavoastră. Mulțumesc următorul vorbitor în Deutsch. Nem volt még Domnul Arteș, mulțumesc. Permiteți-mi pentru că n-a trecut încă foarte mult timp de la președinția slovacă încoace, să vă felicit pentru succesul acestei președinții, pentru că ați făcut treabă foarte bună. Intervenția mea eh, este eh, cumva tangentă la tema noastră, chiar dacă nu eh, răspunde în tocmai subiectului discutat. Pentru că avem trei miniștri ai agriculturii în sală, aș vrea să întreb, să vă adresez o, o o întrebare de actualitate. În același albalaj, uh, cu aceiași indicatori parametri de calorii, de proteine și așa mai departe, se constată totuși diferențe calitative semnificative în Occident și în partea de resărit a Europei. Și în țara mea, oficiile de protecție a consumatorilor au constatat acest lucru. Care este situația pe care o constatați eventual în țara noastră și dacă o constatați, ce se poate face aici? Care poate fi soluția, ieșirea din impas? Mulțumesc! domnule președinte. Cred că voi relua ce s-a spus deja până acum, pentru că sunt total de acord uh, cu ce au spus invitații, cărora le mulțumesc. Cei trei miniștri au spus cuvinte care ne arată că, într-adevăr, de ani de zile ne preocupă această problemă și pe noi, uh, și e vorba de a găsi un echilibru economic în agricultură. Sunt de acord cu domnul Di Castro, cu domnul Donten, cu domnul Albertez. Deci e important să înțelegeți că vorbim uh, pe, pe aceeași, în același glas. Și s-a spus că trebuie găsit acest echilibru între, uh, pentru veniturile și pentru rolul producătorilor în acest lanț alimentar și tot cerem acest lucru de ani de zile la, de la Parlament. știind despre ce e vorba și astăzi e necesar să avem un cadru european. Și, bun, trebuie să uh, avem un cadru european pentru a rezolva această problemă, dar dincolo de asta trebuie să vedem toate verigile acestui lanț. Se vorbește mult de producători și sigur că e o mare problemă, vorbim și de, ă, de, de aspectul distribuției, dar trebuie să văzut și rolul industriei, rolul formării pentru găsirea acestui echilibru. Dar chiar dacă vom avea acest cadru european, știm că nu va fi suficient, pentru că e vorba și de controlul piețelor la scară internațională. E o chestiune la fel de importantă și se va impune în, în răspunsul pe care va trebui să-l dăm, desigur. Vorbim de echilibru, vorbim de un cadru european necesar, dar e vorba și de controlul piețelor la nivel internațional. Pan poseł Denano. Denano. Oui, monsieur le président, c'est vrai que la question de la, la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Sigur, lanțul eh, de aprovizionare cu alimente e o problemă complicată și care tot revine pe masa asta de lucru și e important uh, ca și ministrii, Consiliul, Parlamentul să aibă inițiative ca să ceară comisiei să facă mai multe eforturi uh, pentru a rezolva această problemă. Deci de la producător la consumator cu toți intermediarii aflați între cei doi și mai ales prelucrătorii. Sigur, ne se plâng uh, producătorii de prețurile oferite când vorbim uh, cu prelucrătorii și ei se plâng de prețurile impuse de distribuție. Deci, uh, avem mari dificultăți în acest lanț care este complex. Și e adevărat că eu cred că trebuie mai multă contractualizare. Cred că producătorii au interesul să se grupeze, sigur, organizații de producători, dar poate cum uh, s-a propus, o organizație și pentru negocieri. E important să facem asta ca să permitem producătorilor să aibă un cuvânt greu, mai greu de spus față de mari uh, distribuitori și uh, mai e o problemă la care mă gândesc acum și anume chestiunea circuitelor scurte, deci aprovizionarea uh, și restaurația colectivă. Cred că și, uh, uh, trebuie să consacrăm o reflexie pentru uh, aceste scurte circuite, că de, de exemplu pentru licee, pentru uh, căminele de bătrâni, să vedem cum să aibă circuite mai scurte care să evite uh, distanțele astea parcurse, să evite toate aceste prelucrări și să permită într-adevăr uh, fiecare să fie mulțumit și cred că aici uh, trebuie să mai facem un efort în plus și în final mai spun că într-adevăr chestiunea care a tot revenit aici, stabilitatea prețurilor, e foarte importantă. Cred că trebuie să continuăm să uh, analizăm lucrurile. Domnule ministru, ați citat uh, sfârșitul prețurilor la roaming. Aici e o dovadă că dacă e voință, există și o cale. Deci avem uh, voința de a găsi o cale care să conducă la stabilizarea veniturilor agricultorilor. Mulțumesc! Dziękuję pani poseł Sechnalowa. Mulțumesc, doamna Sechnalova. Vážená paní ministrině, vážení páni ministři, eh, chtěla bych vám... Mulțumesc, eh, doamnă ministru, domnilor ministri, vă mulțumesc și eu că ați venit în fața Parlamentului European pentru a prezenta poziția țărilor noastre. Eh, eu sunt oaspete, musafir în această comisie pentru că eu practic sunt titular la piața internă, însă am venit aici ca să ascult uh, prezentarea domnilor voastre în legătură cu această, acest document neoficial. Știm că avem și un aviz agri la raportul privitor la practicile comerciale neloiale între firmele din domeniul agroalimentar. S-a descris deja ce complexă e situația comisia competentă pentru fond care a dat tonul raportului a fost uh, comisia IMCO. Acolo discuțiile au fost mai complicate, însă am reușit uh, să uh, menținem nivelul presiunilor și să facem apel să se facă ceva la nivel european. Sunt convinsă că cooperarea între acest, aceste două comisii ale Parlamentului a fost utilă în uh, vederea elaborării și acestui document oficial, acest non-paper și ar fi bine să organizăm și o audiere și în comisia noastră pentru piața internă și protecția consumatorilor. Cred că ar fi foarte util pentru a înțelege mai bine situația. Uh, documentul dumneavoastră descrie foarte bine situația, cred eu, Aș avea însă câteva întrebări uh, către doamna ministru Matecna și către domnul uh, Deian Jindar, care au vorbit de inițiative de tip voluntar și mm, au descris în ce mod evoluează situația. Și mm, aș dori ceva și de la ministrul Iurecica, pentru că există inițiative și evoluții similare și în Republica Cehă. Apoi, aș mai dori să spun că din uh, cele spuse dumneavoastră, 10 state membre au susținut acest document oficial, deci paharul cumva e pe jumătate plin, dar și pe jumătate gol. Și aș, uh, aș spune că întrebarea ar fi ce mai lipsește. Uh, sau se mai, de ce nu se asociază și alte țări? Că e clar că aici uh, în Parlamentul European aveți, uh, vă bucurați de sprijin, dar poate vor sosi surprize de la uh, Consiliu și poate și la Comisie și acele duble standarde de calitate în domeniul agroalimentar. E o temă la care ținem și noi foarte mult și ar fi o idee bună, poate un raport din proprie inițiativă pe subiectul ăsta am uh, comandat și o analiză nu doar tehnică, ci și juridică acestui aspect și poate și o directivă privitoare la practicile comerciale neloiale ar fi binevenită. Ar putea fi o soluție. Vă mulțumesc oricum că ați venit în fața noastră. Pani posol. Următorul vorbitor. Eh, mulțumesc, spune doamna Aguilera. Și vreau să mulțumesc uh, miniștrilor și cred că cu toții cred că suntem de acord, sau asta e senzația mea. Sigur, Comisia Agri știe care e situația foarte bine. Nu știu, la Consiliu, poate și la Consiliu pot, se poate spune la fel, că despre Comisie, măcar domnul Hogan, da. Acum nu știu și partea care ține de concurență, dacă vede uh, cum stau lucrurile cu adevărat. Însă, da, e bine că avem același punct de vedere și cred că asta poate fi ocazia să facem ceva. Că e, până la urmă, văd că asta e principala problemă a agriculturilor, la ora actuală. Prețurile pe care le primesc agricultorii, fermierii, e clar. Tot a fost analizat și tot a fost spus și eu vreau să vă mai spun dumneavoastră că eu nu cred în inițiative de tip voluntar. Eu cred că acest tip de inițiative și din Europa și din Spania, acest tip de inițiative s-a arătat că nu funcționează, deci nu cred în ele. Așadar, mm, inițiative de tip voluntar, cred că nu reprezintă altceva decât o scuză din partea mare distribuției, dar cred că nu funcționează așa ceva. Eu cred că trebuie luate decizii în sensul următor. Un cadru legislativ comunitar ca bază de armonizare a normelor de la nivel național deci e nevoie de un cadru comun, un cadru legislativ comun, ca, eu cred că vorbim de 23 de țări care au norme în domeniu împotriva practicilor neloiale, practicilor comerciale neloiale, dar trebuie să le armonizăm și să fie ceva obligatoriu și uh, apoi e important și ceea ce ține de sancțiuni să fie efectiv, pentru că dacă nu, nu au efect disuasiv în plus față de eh, norma asta eh, comunitară, mai e un aspect eh, despre care aș vrea să vă vorbesc. Trebuie să clarificăm legislația privitoare la limita cooperării producătorilor. Deci trebuie să vedem care este competența PAC și cred eu că obiectivul PAC trebuie să fie prevalent față de obiectivele concurenței. Dar lucrurile astea încă nu sunt clare și sunt decizii luate de către agricultori și de competență comunitară sau statală sau regională în țara mea și uh, nivelul regional sau național se impune asupra deciziilor luate de organizații de agricultori. Deci trebuie să uh, spunem, cred eu, că primează obiectivul PAC, pentru că dacă nu, băgăm bani în PAC și nu este altceva decât un sac fără fund. Și de asemenea, ar trebui să uh, revizuim ce se întâmplă la OCM, pentru că trebuie să revizuim lucrurile. Există o sesiune agricolă, sunt luate decizii și nu slujesc deloc sectorului. Ă, deci, măcar să clarificăm lucrurile, dacă nu să revizuim. Cred că tot acesta ar fi foarte important și eu cred că agricultorii așteaptă ceva de la noi, dumneavoastră știți foarte bine, haideți să ne unim eforturile și să facem pași înainte și să obținem și un angajament, uh, să facem ceva pentru sector. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Ačiū gerbiamas, kad suorganizavot uh, šitą diskusiją ir noriu <clears throat> padėkoti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, ministrilor care au venit astăzi în reuniunea noastră pentru a vedea care este și părerea noastră cu privire la posibila rezolvare a acestei situații. Desigur, ne bucură acest lucru. Tema nu este nouă. Comisia noastră a discutat deja de câteva ori această temă în acest mandat și s-a propus și o rezolvare iar decizia a fost aceea ca soluția să devină obligatorie. Au trecut însă trei ani de atunci, iar uh, problema persistă, nu a fost rezolvată, ci chiar s-a cutizat. Problema se resimte pe întreg teritoriul Uniunii Europene, însă situația, sigur, e diferită de la stat la stat. În țările din vestul Europei. Există relații mai um, bine cimentate între asociațiile de agricultori și lanțurile comerciale. În noile state membre, situația este însă diferită. Iar puterea de negociere a producătorilor este foarte slabă. Și mult depinde de această putere de negociere. Pentru că dacă ea e slabă, atunci uh, comercianții și mari distribuitori dictează condițiile. Ministrul Republicii Cehe s-a referit la Noi știm că dacă se acordă ajutoare suplimentare, prețurile de achiziție scad. Știm că nu putem aborda această chestiune. Dar dacă Uniunea Europeană dorește o rezolvare, poate reglementa situația. Dacă am reușit să facem acest lucru în domeniul bancar, ar trebui să fim în măsură să găsim o soluție și aici însă multe pot fi făcute și de agricultori, de statele membre, prin organizarea de asociații și asociații de producători sau asociații pe sectoare, oferind astfel bune exemple. Însă nu totul se poate rezolva de către statele membre sau de către agricultori. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște principii generale și să garanteze statelor membre anumite drepturi, astfel încât acestea să poată lua decizii în funcție de specificul din țara lor. Pentru că situația este diferită în Portugalia față de Suedia sau de țările baltice. De aceea sunt recunoscător tuturor și cred că uniți vom putea ajunge la un rezultat înainte de finele acestui an. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnilor miniștri, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră aici astăzi. Este o chestiune extrem de importantă care ne preocupă, așa cum s-a putut vedea din intervențiile noastre, ce înseamnă aceste practici concurențiale neloiale și, așa cum s-a mai subliniat, da, le resimțim mai ales în statele din estul Europei. Eu vin din România și um, cu acest lucru ne confruntăm uh, foarte, foarte mult și mai ales ne interesează care este și opinia dumneavoastră și uh, dorim într-un final să avem o legislație unitară la nivelul Uniunii Europene, pentru că, din păcate, în momentul de față, constatăm cu regret că există abordări diferite la nivelul statelor membre și vă dau un exemplu concret ca să nu vorbim uh, doar că, um, mă rog, s-ar putea să existe. Nu, există în România o lege care a fost adoptată anul trecut care reglementa vânzarea produselor din lanțuri scurt de, uh, de aprovizionare. Cu toții ne dorim dar și știm că, de fapt, ă, această vânzare prin din lanțuri scurt este una eficientă, punem la dispoziția consumatorilor și produse la, ă, mai proaspete și la prețuri accesibile, pentru că nu ai distanțele foarte mari. Ei, iată că, din păcate, ă, Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României pe această chestiune, în condițiile în care, personal, și subliniez personal, am verificat aceste aspecte și în alte state unde există legislație care permite abordarea acestor și întărirea acestor, uh, uh, mă rog, mecanisme de aprovizionare din latul scurt, latul uh, alimentar scurt. Iată, deci, avem nevoie de o legislație unitară la nivelul Uniunii Europene și în acest domeniu, pentru că trebuie să reținem un lucru. Dacă avem fermieri, și aici nu vrem să cu toții spunem, domnule, fermierul trebuie să fie protejat. Trebuie să fie protejat. Nu suntem numai avocații fermierilor. Aici suntem și avocații fermierilor, dacă vreți, și avocații consumatorilor, pentru că un fermier care este uh, bine poziționat pe piață poate să producă produse de calitate la prețuri accesibile pentru consumator uh, și toată lumea este mulțumită în această, în această situație. Și aș mai închide, uh, făcând și dându-i dreptate domnului Erdos legat de ceea ce înseamnă, da, o altă problemă care ne frământă pe cei din estul Europei, calitatea dublă a produselor sau standardele duble la produsele care se vând în țările din est și vest, este o realitate care nu trebuie să o tratăm că nu există, pentru că au fost discu discuții în Parlamentul European, inclusiv de ceea ce înseamnă calitatea mașinilor care se vând în statele din est și vest. Și eu cred că această <clears throat> chestiune trebuie să, uh, să înceteze, pentru că până la urmă suntem consumatori și actori pe aceeași piață. Mulțumesc!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 It is because of the complexity of the topic. Eu cred că um, trebuie să solicităm ca odată totdeauna să se uh, treacă la acțiune și eu cred că și sper că nu ne va lua uh, la fel de mult uh, timp ca și în cazul uh, dosarului uh, taxelor de roaming este nevoie uneori de presiune și de timp pentru ca lucrurile să se urnească, dar totuși uh, contextul este mai larg decât uh, cel al subiectului uh, propriu-zis. S-a vorbit aici despre implicațiile bugetare. Data, da, săptămâna trecută am avut o dezbatere pe temea modificărilor climatice aici în Comisia de Agricultură și am vorbit despre măsurile care se impun acum. Am am vorbit despre faptul că uh, prin intervenția lor și acțiunea lor, fermierii fac uh, foarte multe nu doar pentru securitatea agroalimentară, ci și pentru uh, climă. clima. Și de, tocmai de aceea trebuie să îi capacităm pe fermieri să poată investa, investi suficient, să poată trăi decent de pe urma muncilor. Și aici ajungem în situații foarte dificile pentru că cei mai mulți fermieri europeni supraviețuiesc, dar nu trăiesc suficient de bine pentru a și investi în viitor. Și uh, lipsa investițiilor din agricultură adesea este o mare a lipsei de profitabilitate în uh, agricultură. Tocmai de aceea, în 2005, uh, așa cum am început atunci uh, dezbaterea pe marginea taxelor de roaming, uh, trebuie acum să nu mai reinventăm roata în uh, domeniul nostru de activitate, ci să vedem care sunt bunele practici, să, le vedem, să vedem de unde le putem aplica. Dacă acționăm împreună, atunci am putea încuraja, între ghilimele, Comisia să uh, renunțe la uh, diferențele care există deocamdată în sânul Colegiului Comisarilor, pentru că știm că există diferența, și atunci se vor netezi și cealaltă diferențe cu cealaltă instituții. Mulțumesc! Well, Mairead McGuinness said 600... Agnew. Uh, Mairead McGuinness a spus că 600 de membri au, ar fi votat anul trecut în favoarea unei noi legislații. Eu nu m-am numărat printre aceștia. În Regatul Unit am avut uh, dezbateri multiple privind uh, interacțiunea și relația cu retailerii și um, și purtătoarea acestei dezbateri, Cristin Teican, a fost uh, uh foarte implicată în uh, dezbatere. În 2016 a arătat cu degetul către uh, Tesco pentru faptul că acest lanț a întârziat plățile către fermieri. Um, de fapt, a fost lanțul cu cel mai puține probleme, dar s-a conformat pentru că pentru că nu a vrut uh, titluri negative în presă. Uh, până la urmă, um, s-a instituit uh, un mecanism prin care 1% din cifra de afaceri a acestor noi retaileri au fost, au fost returnată fermierilor. Ceea ce se întâmplă acum, se, crearea anume unui cadru de referință european, ar putea să interfereze cu sistemul și mecanismul nostru pe care l-am pus pe picioare cu, din greu, eh, ceea ce nu ne dorim. S-a spus într-adevăr că există atitudini diferite eh, vis-a-vis -vis de anumite practici comerciale în diferite părți ale Uniunii Europene. Um, un, un eh, coleg de-al meu care distribuie mașini și utilaje spune că este foarte mare diferență între a face comerț cu uh, colegi parteneri germani și cu elvețieni. Cu atât mai uh, diferit este să uh, faci comerț cu parteneri din România, de pildă. Deci, a strânge toate informațiile necesare pentru crearea unui cadru de referință ar reprezenta un efort administrativ enorm și ar putea dura mai mulți ani până când primele documente ar putea să se materializeze. Uh, nu în ultimul rând, uh, orice cadru de reglementare este de acest gen este vulnerabil la, la acte de corupție pentru că nu trebuie să subapreciem uh, puterea acestor mari lanțuri de retaileri. În Regulatul Unit există foarte multe unități de producătoare de diferite rădăcinoase, de cartofi și așa mai departe, care niciodată nu au fost incluse în, uh, în politica agricolă comună. Da? Și supraviețuirea lor s-a făcut uh, fie prin uh, creștere, fie prin, prin ieșire de pe piață până la urmă. Și um, interesant este că că fermierii eh, mai nou eh, își pun la dispoziție utilajele, resursele, dar nu-și asumă riscurile, eh, fermele pe care le cultivă fiind de fapt ale unor terți. Um, este foarte interesant acest lucru și aș recomanda ca cei care se ocupă de un cadru de referință european să se uite și la unitățile extra PAC. Mulțumesc! Ministru, și posebe našemu slovenskem. Mulțumesc, domnule președinte. Îl, mulțumim celor trei miniștri pentru prezența în sală. Îi mulțumesc, uh, în primul rând, ministrului meu, ministrului sloven, pentru uh, eforturile pe care le depune. El este cunoscut uh, în Slovenia de mai mulți ani, a și dat rezultate, dar rezultatele nu sunt suficiente. Acum ați venit aici, în mijlocul nostru, în Comisia pentru Agricultură, unde vă întâlniți cu noi, aliații dumneavoastră. Vorbim aceeași limbă și cred că acesta este locul cel mai bun pentru a schimba uh, bune practici și opinii um, și împreună să uh, convingem reprezentanții Comisiei că trebuie să facem ceva. La sfârșitul anului ne-a fost prezentat studiul pe care uh, Comisia l-a dat, uh, în lucru. Comisarul Phil Hogan a spus că așa nu se poate merge mai departe, trebuie făcut ceva în sfârșit. S-au spus și multe lucruri uh, care n-au fost pe placul tuturor, anume că trebuie intervenit pe piață pentru că altminte nu se poate reglementa. Eu sunt uh, bucuros că printre semnatarii acestui document sunt și șapte miniștri, doi miniștri din statele Baltice și cinci miniștri din statele din estul Uniunii Europene, deci care au aderat toate în uh, acest uh, mileniu. Am văzut caze, care este situația, cum a evoluat situația în aceste state din estul Europei, că situația este mult mai dificilă și mult mai grea decât în vechile state ale Uniunii Europene. Sigur că aici uh, agricultura a fost mai prost organizată, avem niște tare um, istorice legate de cooperativele agricole de producție, um, am studiat, când am studiat, de pildă, situația producătorilor, organizațiilor de producători agricoli, am observat că în unele regiuni agricultorii fermieri nu erau organizați în niciun fel și că uh, primele forme de organizare au apărut uh, mult după, după aderare. Da poate că problema poate fi soluționată parțial, cel puțin și prin consolidarea întăririi a rolului organizațiilor fermierilor. În viitoarea politică agricolă comună ar trebui să prevedem niște măsuri care să se îndrepte în această direcție. În ce privește practicile comerciale neloiale, aici observăm că se are loc o concentrare a puterii pe piețele agrare și situația este atât de dificilă încât părerea mea este că trebuie să intervenim. Dacă este posibil să ataci sectorul energetic și să impui uh, sancțiuni acelor mari companii care uh, au astfel de practici, uh, cred că acest lucru trebuie să fie posibil și în domeniul uh, agricol și alimentar. Este foarte important ca acțiunile noastre să fie cunoscute și de către opinia publică, pentru că consumatorii, până la urmă, sunt de partea noastră. Trebuie să existe voința de a se organiza și dacă putem atrage de partea noastră și consumatorii, atunci cu siguranță se va putea exercita o presiune publică pentru inducerea unor schimbări. Mulțumesc. Domnul Caputo. Si, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau mai ales să mulțumesc celor trei miniștri că nu adesea vedem o asemenea prezență aici, așa de numeroasă și mulțumesc că sunt atât de sensibili la această temă fundamentală pentru sectorul agricol. Eu cred că, în primul rând, e esențial să recunoaștem importanța unei funcționări funcționări corecte a lanțului de aprovizionare cu alimente și uh, cu toți împreună trebuie să uh, accentuăm faptul că sectorul agricol e vulnerabil în acest context. PAC oferă instrumente pentru a consolida poziția fermierilor europeni, dar e clar că aceste instrumente sunt în unele state mai eficiente și în altele nu. Și e clar că trebuie să fie îmbunătățite. E nevoie de soluții pentru a garanta mm, ca și riscurile uh, să fie partajate mai echitabil uh, de-a lungul întregului lanț și uh, contractele, stipularea contractelor să fie perfecționată și să se îmbunătățească și transparența pieței și gestionarea riscurilor. Pentru moment, din păcate, nu există o legislație europeană pentru a combate practicile neloiale uh, între diversi operatori din lanțul agroalimentar. S-a spus că s-a făcut un prim pas cu omnibusul și mulțumim raportorilor Des și De Castro pentru că au fost sensibile la acest subiect, dar cred că uh, trebuie să facem mai multe. Și unii dintre noi am făcut o propunere de act al Uniunii care a fost, să spunem așa, validată de către Parlament și în legătură cu care Comisia va trebui să se exprime în curând. Propunerea cere pro Comisiei să facă o propunere pentru a revizui legislația în vigoare în Uniunea Europeană în materie de combatere a practicilor comerciale neloiale. Ca directiva 29 per 2005 ca să apară vizibile și problematica practicilor neloiale în lanțul aprovizionării cu alimente. Dreptul european al concurenței trebuie să creeze condițiile pentru o piață mai eficientă care să permită consumatorilor să beneficieze de o gamă largă de produse de calitate la prețuri competitive, dar în același timp să se asigure că producătorii au stimulente pentru a investi și a inova fără a fi eliminate pe piață prin aceste practici neloiale. Deci avem toate elementele, avem și uh, cu toții, suntem sensibili cu toții la acest subiect, toți ne-am pronunțat în favoarea protejării acestor interese, deci cred că e momentul potrivit să, ca să trecem de la teorie la practică și, iată, prima ocazie ne oferă tocmai această propunere de act a Uniunii, care sperăm că va fi susținută de Comisia Agri. Mulțumesc! Pan Poseu Necov. Mulțumesc, domnul Necov. Председател, уважаеми министри, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, domnilor ministri, colegii mei au insistat uh, asupra calității produselor și uh, practicilor în diferențele dintre Occident și răsărit. Bunele practici sunt uh, foarte pozitive, dar sunt un element complementar, pentru că fără un cadru legislativ nu vom putea face nimic. Eu aș întreba, Dumneavoastră ați spus problema asta reprezentanților lanțurilor uh, comerciale, supermarketurilor, uh, de-a lungul acestui lanț de aprovizionare, care sunt punctele slabe? Ce, care e părerea lor? Sunt mulțumiți de funcționarea acestor lanțuri, pentru că, mă rog, sigur, ei sunt cei care au cel mai mult de câștigat. În Bulgaria, putem vorbi de uh, supermarketuri în care 80% din produse nu își găsesc locul pe piață, nu se bucură de succes și totuși continuă să funcționeze. Trebuie să uh, punem accentul pe producție pentru a putea uh, hrăni oamenii din practic de pe tot globul, să nu vorbim doar de Europa. Dar cum facem asta dacă mare parte din produse nici măcar nu sunt, rămân nevândute. Deci cum să facem? Cum să susținem producătorii care câștigă doar un eurocent sau doi din producție, de, de pe urma producțiilor? Putem vorbi de pilonii 1, 1 și 2, adică 40% din mijloace de acolo ajută pe cei de la lanțul alimentare și apoi oricum ei deja au, o, produc, au o poziție privilegiată. Următorul vorbitor. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu mă alătur celor care salută prezența dumneavoastră aici în mijlocul nostru. Este o șansă rară să vezi uh, în sală trei miniștri ai agriculturii din aceeași regiune, uh, să zicem, a Europei. De asemenea, vreau să mă alătur dezbaterii în ceea ce privește pe tema etichetării produselor alimentare. Am citit uh, articolele eh, documentului, am, am avut consultări cu diferiți interlocutori, dar n-am văzut niciun fel de evidențe științifice, niciun fel de studiu independent eh, pe această temă. Fiecare, evident, eh, iese la rampă pe acest subiect cu elemente pe care le dorește rezolvate, dar vreau să întreb dacă există pentru uh, afirmațiile dumneavoastră privind dublele standarde de calitate est-vest, dacă există și o fundamentare științifică. Uh, de asemenea, uh, și tratamentul și regimul TVA este uh, Uh, parte a discuțiilor legate de uh, practicile comerciale, așa zise, neloiale. Există un risc uh, TVA pe care am putea numi aici în context. Și poate că aveți și noastră experiențe, cunoștințe legate de rambursările de TVA și inversarea sarcinii de impozitare. Împreună cu colegul Bogovici uh, încercăm să lansăm uh, un fel de proiect pilot. Uh, mă rog, nu o să intru acum în detalii, dar vreau să întreb poate și în numele colegului Bogovici dacă există, ați prevăzut măsuri pentru implicarea comunităților fermierilor de dimensiuni și putere mai redusă. Și atunci, ce credeți despre viitorul eficacității uh, activității și producției agricole la țară? Mulțumesc. Doamna Petir. Ministre, zahvaljujem im na dolasku. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și ministrilor care au uh, venit aici la reuniunea noastră. Mm, dispunem de date care ne indică că, cu excepția Danemarcei și a Suediei, toate statele membre au legislație care se referă la practicile comerciale neloiale. Dat fiind că comportamentul uh, comercianților uh, are efecte negative asupra IMM-urilor, eu cred că ar trebui să adoptăm măsuri concrete la nivel european și de aceea cred că trebuie să dispunem de legislație europeană care ne va ajuta să luptăm împotriva practicilor comerciale neloiale. Eu provin din Croația și trebuie să spun că e foarte bine că se vorbește despre această problemă și uh, a fost acceptată și inițiativa mea E vorba despre o inițiativă ce se referă la adoptarea unei legislații în Croația privitoare la practicile comerciale neloiale, pentru că o abordare facultativă nu se bucură de succes uh, și nu se va bucura nici pe viitor. Și uh, mai spun câteva cuvinte și în ce privește diferența de calitate între est și vest. Uh, deci, diferența de calitate a produselor. Sunt diferențe clare, care au fost deja remarcate. Au fost produse care au fost analizate, produse destinate exclusiv pieței croate și altele pentru piața germană și piața slovacă și analizele arată că există probe, că există diferențe între aceste produse. E vorba de o fraudă gravă și din acest motiv cred că la nivel european trebuie să impunem sancțiuni ori de câte ori se probează existența unei astfel de fraude. Este un fenomen care este foarte dăunător atât pentru Croația cât și pentru alte state membre, de aceea vă solicit dumneavoastră și Comisia Europene să stopeze această discriminare. Mulțumesc. Pan Flanagiu. Mulțumesc, următorul vorbitor. Uh, thank you very much. Uh, I was listening. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Datorită minunilor tehnologice, am ascultat această dezbatere în timp ce eram într-un ambuteiaj în trafic. Am constatat că toate contribuțiile aici erau oarecum de acord. Din păcate, cred că ar trebui să fim de acord și că Trebuie să lucrăm mai repede pentru că oamenii mi-au tot spus aceste uh, preocupări deja de la ultimele, în ultima campanie electorală. Cred că noi am constatat că există o problemă cu um, aceste practici neloiale. Avem exemple și acum, până la urmă, trebuie să facem ceva, pentru că dacă continuăm așa, cei mai importanți oameni de pe lanțul agroalimentar uh, sunt agricultorii și fermierii. Și dacă nu rezolvăm problema, nu vom mai avea agricultori în acest sector de activitate. Dacă nu primești un preț echitabil, nu vei mai lucra în acest domeniu. Atâta timp cât uh, avem uh, o situație în care David se înfruntă cu Goliat, chiar dacă în Biblie David uh, l-a învins pe Goliat, așa ceva în realitate nu se întâmplă foarte des. Deci ne avem nevoie de o luptă mai echitabilă și de lanțuri care să fie oarecum limitate ca mărime. Cred că avem nevoie de legislație europeană dacă tot colaborăm și facem comerț împreună pentru că nu avem de ales până la urmă. Și nu ne mai permitem nici luxul să tot uh, vorbim doar despre această temă și mă gândesc că dacă vorbesc mai mult, amân și mai mult momentul rezolvării. Mulțumesc. Acum uh, reprezentantul Comisiei Europene, dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei Europene aș dori să mulțumesc în special uh, doamnei ministru Matecina pentru activitatea depusă în special în cea de-a doua parte a anului 2016. Cred că a fost un mare succes faptul că ați reușit uh, să adunat 28 de state membre în jurul acelor concluzii a Consiliului. Și așa cum s-a spus, aceste practici neloiale sunt uh, complexe și o chestiune dificilă, pentru că în statele membre nu există aceleași tradiții, nu se pleacă de la aceeași bază Hmm. Iar anumite state membre chiar uh, nu vor neapărat să ia măsuri în acest domeniu. Eu cred că documentul pe care l-ați uh, prezentat dumneavoastră arată că de dificil a fost uh, să convingem reprezentanții din Consiliu să lucreze pe o asemenea teză. Pe de altă parte, așa cum s-a și spus, în această dezbatere, din această după-amiază, avem un mare aliat aici, în Parlament, pentru că în rezoluția Parlamentului European, cu 600 de voturi, deci o mare majoritate, Comisia e încurajată să continue acest demers. Și cred că ne putem baza pe susținerea noastră și în continuare. Știm cu toții că faptul că există practici neloiale arată deja că piața nu funcționează așa cum ar trebui. Cu toții știm că trebuie să fim grijuli și să ținem cont de tradițiile statelor membre și să procedăm cu uh, prudență atunci când propunem o astfel de legislație. Avem o mare oportunitate mâine pentru că cei doi comisari um, responsabili vor veni aici la dumneavoastră și sunt uh, convins că atât doamna comisar Vestager, dar și domnul Hogan vor fi în măsură să miște acest proces în direcția cea bună. În momentul de față nu aș uh, merge mai departe și cu siguranță dezbaterea de mâine din uh, ședința dumneavoastră va fi interesantă. Mulțumesc! Oddam głos po kolei naszym Mulțumesc foarte mult. Acum, înainte să dau cuvântul ministrilor, aș dori să, să îi salut pe oaspeții noștri, reprezentanți din diferite parlamente, din diferite țări ale lumii, invitați de către Departamentul sau Direcția Generală Expo în cadrul unui program pentru susținerea democrației. Bun venit, ne bucurăm să fiți aici, unde discutăm o temă foarte interesantă, o temă importantă pentru fiecare țară. Și acum cred că a venit momentul să dau cuvântul oaspeților noștri, poate în aceeași ordine ca și la început. Doamna ministru. vă mulțumesc za možnosť ešte reagovať eh, za eh, vaše podnety a možno, že aj pod... Mulțumesc, eh, domnule președinte, că îmi dați posibilitatea pentru a vă răspunde și vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care l-am auzit din partea deputaților. Ca ministrii ai agriculturii, atunci când am adoptat uh, concluziile Consiliului, am arătat că nu vrem să cedăm la acest uh, subiect. Concluziile Consiliului vizează pe aceia dintre cetățeni pe care suntem chemați să îi protejăm. Noi suntem ministrii de resort pentru agricultură și dezvoltare rurală. Și agricultura este domeniul pe care trebuie să-l protejăm cel mai mult. Într-adevăr, este o luptă ca între David și Goliat. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru uh, această uh, metaforă. Uh, problema mea noastră este într-adevăr că există o mare inegalitate între verigile lanțului de aprovizionare, pentru că producătorii agricoli nu se pot compara ca putere cu uh, Uh, marile lanțuri de retailuri. Pornind de la această situație uh, și recunoscând toate implicațiile, poate David să uh, se încumete să lupte împotriva lui Goliat. Asta înseamnă că trebuie să intervenim prin activități de reglementare în lanțul de aprovizionare, astfel încât aceste lanțuri să devină mai echitabile. Eu sunt încrezătoare că în următorii ani o să și reușim să facem acest lucru. Mulțumesc. Já si vážím velice vás všech, kteří jste pro nás měli pochopení a vyjadřovali jste se v Mulțumesc. Eh, apreciez foarte mult faptul că ați exprimat eh, sprijin față de poziția noastră și am uh, ascultat o serie de întrebări din partea doamnei Sehnalova, din partea colegi, unor colegi din Marea Britanie, s-au exprimat și dubii, însă uh, da, înțelegem, dar, dragi colegi, s-a vorbit vreodată de roaming uh, facultativ și uh, voluntar. Nu știu, cum ar fi asta? Să ne închipuim să lanseze un apel comisia către operatorii de telefonie mobilă și să spună ați acoperit deja cheltuielile, vă rog, nu mai aveți alte cheltuieli în plus și atunci faceți eforturi, dar la nivel voluntar și dați nevoie să avem roaming la prețuri decente. Credeți că ar funcționa lucrurile așa? Nu cred ne așteptăm ca marea distribuție în mod voluntar să ne spună că nu, iată, vom scădea prețurile, vom uh, răsplăti uh, cum se cuvine producătorii. Nu cred că uh, ne putem uh, aștepta la o asemenea utopie, să ne spună ei că nu vom mai exploata pe fermieri, Eh, vom ajuta pe agricultori să aibă acces la lanțurile noastre comerciale. Cred că ar fi o mm, ipoteză foarte naivă. Eh, către colegul din Marea Britanie spun că acum 2 ani am făcut o vizită privată de 15 zile în Marea Britanie, am vorbit cu fermierii de acolo și mi-e teamă că nu știu dacă uh, Eh, spunem că nu vom avea ambiția de a-l apăra pe David eh, în fața lui Goliat, în, cât, în câțiva ani vom ajunge la o situație în care micile exploatații agricole din zonele rurale vor dispărea pur și simplu de pe fața pământului pentru că un mic producător local, dacă vrea să negocieze cu marile lanțuri de distribuție, eh, îi se fixează prețul cel mai jos posibil, 12 luni pe an, și uh, Uh, trebuie să aibă un volum, uh, nu știu, de, 3, uh, de producție situat într-un centru logistic de 3-4 milioane de locuitori să aibă o rază și atunci să întrebăm agricultorii cine poate să respecte aceste condiții. Deci, trebuie să facem ceva ca să-i sprijinim pe micii producători locali. Uh, voi încheia, dar mă adresez și Comisiei. Noi în acest document uh, neoficial am uh, prezentat inclusiv concluzii, eventuale soluții. Eu cred că uh, nu ar trebui să fie o problemă ca în câteva luni Comisia să elaboreze o legislație care trebuie să fie destul de simplă ca să elimine practicile neloiale pe care noi le-am uh, înfățișat foarte clar acolo. Sperăm să se poată face așa ceva, pentru că cu siguranță uh, toți am fi foarte recunoscători, toți agricultorii, toate exploatațiile v-ar mulțumi din inimă. Mulțumesc. Da, următorul vorbitor. Uh, mulțumesc. Eh, stimați parlamentari, și mă voi, vă spun că mă voi întoarce acasă mai optimist decât am venit aici. Eh, văd că suntem toți eh, pe aceeași lungime de undă, deci mi a dat un impuls, dar aș dori să încerc să răspund unor, la trei întrebări specifice sau mai degrabă provocări, nu știu cum să le spun, despre lipsa calității a unor produse sau diferența de calitate. Este și aceasta o practică reloială. Nu știu în Slovenia dacă e percepută ca o problemă, dar spune totuși că e imposibil să avem două produse diferite în funcție de două state membre diferite. Nu știu, în Slovacia, Ungaria, uh, Uh, nu știu dacă e vorba și de Slovenia eventual, dar oricum lucrurile acestea nu sunt normale și n-ar trebui uh, îngăduite, că noi aici facem eforturi pentru Europa, nu doar pentru unele state membre. Apoi, uh, vorbim despre practici comerciale neloiale. Deci practici comerciale. Însă aș prefera să vorbesc despre practici neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente. Da, e o situație de inegalitate între distribuitori și producători, dar nu numai. Avem și prețurile la sectorul uh, laptelui. Uh, toți producătorii de lactate uh, se află într-o situație dezavantajată, pe când marea distribuție și-a găsit prețurile care, le, ă, care îi convine. Deci trebuie să ne concentrăm și asupra acestui aspect al problemei. Și încă ceva, sigur, vorbim ă, despre un cod de bune practici, dar la nivel voluntar. Cu asta nu cred că vom realiza noi ceva. La nivel voluntar putem vorbi despre astfel de soluție, dar rămâne doar uh, teorie și vorbe goale. Așadar, uh, cred că propunerea ar fi să avem inițiative legislative la nivel european, chiar dacă sunt de un nivel minim. Am mai auzit, uh, de exemplu, cum s-ar putea proceda în toate statele membre trebuie să avem o perioadă maximă, de exemplu, de 30 de zile pentru uh, plăți și apoi să putem verifica exact ce se întâmplă. Și dacă nu se respectă această condiție, să se impună o amendă, să spunem 1% din cifra de afacere anuală. Și atunci să vedem, într-adevăr, dacă Europa funcționează sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să intervin încă o dată cu o clarificare. Aici, în Parlament, am uh, adoptat cu o largă majoritate transpartinic o inițiativă în acest sens. Văd că miniștrii sunt de partea noastră. Mă aștept ca Comisia să vină în sfârșit uh, cu o propunere. În 2004 am asistat la demararea discuțiilor pe roaming. Nu doamna Reding a demarat această discuție, ci atunci, în momentul de față, constatăm că plătim noi, ca deputați europeni, 500 de euro taxe de roaming. Și atunci uh, operatorii au spus că dacă se renunță la taxa de roaming, dăm cu toții faliment. Ca și în cazul roamingului, dacă avem comerț uh, la nivel european, avem nevoie și de reguli europene. Eu l-am rugat pe domnul comisar Hogan să ne prezinte uh, încă în cursul acestui an ceva, dar acum se pare că va trebui să mai așteptăm până la anul. Mă tem că în această perioadă legislativă nu vom mai avea parte de o astfel de propunere. Cred că împreună trebuie să facem presiune asupra Comisiei. Mocny, mocny akcent na końcu, ale proszę Państwa, gdyby to było łatwe, to zapewne byłoby... Dar deci nevoie de fapte după ce am ascultat vorbele. Nu e vorba de faptul că există un consens de 100%, că nu există așa ceva la Consiliu și nici în Comisia Europeană. E vorba de diverse direcții generale care sunt implicate, diversi comisari. Deci nu va fi un consens de 100%. Sunt de acord cu domnul Des. Îmi spune că trebuie să facem presiuni asupra Comisiei avem deja acordul domnului comisar Hogan, acum trebuie să facem presiune asupra altor comisari ca să avem și un rezultat concret atât de important și de necesar. Și majoritatea statelor dispun de norme în materie. Acum e necesară o acțiune europeană ca să avem un cadru uh, de reglementare european. Deci, cred că suntem de acord asupra acestui aspect. Bun. Apoi mai sunt și modalități cum ar fi vânzarea directă sau altele. Hmm. Deci noi ne-am concentrat asupra marilor lanțuri de distribuție. Dar avem o concentrație și în sectorul prelucrării, sunt și mari grupuri multinaționale, dar vorbim și de IMM-uri care sunt foarte importante și acestea. aceste IMM-uri trebuie și ele să uh, organizeze acțiuni în comun. Pentru că asta se întâmplă și în sectorul lactatelor, deci există o fragmentare nu doar între diferitele firme din lanțul de distribuție. Uh, Sunt unii care spun că, mă rog, așa e piața și nu avem ce să-i facem. Dar noi știm foarte bine cum funcționează piața, știm cum stau lucrurile. Totuși nu putem renunța la un anumit nivel de reglementare. Acum s-a demonstrat, de exemplu, în ce privește băncile, că piața nu se autoreglementa, pentru că altfel n-am fi trecut niciodată prin criza financiară de pe urma căreia încă ne mai simțim. Deci e clar că nu putem lăsa lucrurile așa nereglementate. Eu aș vrea să încheiem legislatura noastră actuală prin adoptarea unui document uh, cu o propunere de lege la nivel european. Am discutat foarte mult timp de problema asta, am tot avut discuții repetate în rânduri și dacă nu vom avea o propunere concretă, atunci nu vom putea spune că ne-am îndeplinit misiunea față de alegători și față de fermieri. Mulțumim, mulțumim din nou miniștrilor care ne-au fost astăzi oaspeți. Uh, e, mulțumim pentru discuție, mulțumim pentru luările de cuvânt, uh, pentru că ați răspuns la întrebările colegilor și ne-ați arătat din nou că e, e o problemă importantă cea pe care o discutăm și ne vom ajuta unii pe alții, ne vom susține și sigur că va, va trebui să continuăm negocierile. Mulțumesc uh, din nou și acum uh, luăm un minut de pauză pentru niște reglaje tehnice, pentru că, iată, am dedicat foarte mult Uh, timp acestui punct, dar au sosit și oaspeții noștri care au elaborat un document important, un subiect important și n-am vrut să limităm timpul de intervenție. Deci, după aceea vom trece la punctul următor. Domnule Buda, văd că deja vă pregătiți. Mulțumesc! Otwieramy, wznawiamy obrady, proszę Państwa. Jednocześnie... Doamnelor și domnilor, rog, haideți să reluăm. Am fost informat în legătură cu faptul că ministrul agriculturii din Slovenia e și consilier al premierului. Iată, nu o informație și iată ce important oaspete am avut aici. Și... Bun, așadar, dragi colegi, trecem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi și e vorba de adaptarea la, la articolele 290-291 uh, a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Așadar, e un titlu dificil, așa, comisia competentă e comisia jurii, eh, raportor e domnul Sair și raportorul nostru pentru aviz e domnul Buda. Eh, pe durata reuniunii din 26 ianuarie 2017, Comisia noastră a decis să eh, prezinte un aviz pentru juri în legătură cu exercițiul de aliniere privitor la procedura de reglementare cu control. Uh, și obiectivul acestei propuneri este alinierea unei serii de uh, norme juridice mai vechi care fac referire la procedura de dinainte de tratatul de la Lisabona, numită procedură de reglementare cu control, la nou regim de acte delegate și acte de punere în aplicare stabili, prevăzute de tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Uh, acest aviz se va concentra doar asupra alinierii actelor juridice care intră, sigur, în competențele comisiei noastre, Comisia pentru Agricultură. Um, acestea fiind spuse, voi da cuvântul domnului Buda ca să ne poată, poate prezenta mai multe informații în legătură cu proiectul de aviz. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați observat și dumneavoastră și dumneavoastră, stimați colegi, într-adevăr este un titlu foarte lung, este o chestiune oarecum tehnică pe care trebuie să o avem în vedere, dar în același timp uh, absolut necesară pentru că discutăm de o propunere din partea Comisiei uh, de 168 de acte și regulamente care se doresc a fi modificate și așa cum bine dumneavoastră ați subliniat, noi ne ocupăm doar și subliniez doar de cele două regulamente care au fost adoptate în cadrul Comisiei um, Agri. Discutăm așadar uh, în contextul alinierii actelor juridice, ca urmare a adoptării Tratatului de la Lisabona, fiind uh, extrem de important să aliniem domeniile de politică acoperite de um, politica agricolă comună și care nu au fost adoptate în temeiul procedurii de, de codecizie. Comisia de fond este, așa cum a subliniat, uh, Comisia juridică și subliniez două aspecte de care am ținut cont în realizarea proiectului de aviz. În primul rând, am ținut cont de orientările cuprinse în raportul Sayer din Comisia Jurii în uh, decembrie 2013 privind delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie. După cum am subliniat în expunerea de motive, delimitarea actelor delegate și a celor de punere în aplicare este o chestiune extrem de sensibilă, deoarece modificările propuse sunt chestiuni tehnice ce impun un anumit nivel de expertiză, iar în cazul de față, în ceea ce privește sectorul agricol, ele pot implica alegeri și consecințe politice importante. Comisia este împuternicită să definească mai detaliat politica Uniunii, să modifice acte legislative prin intermediul actelor delegate, să adopte norme suplimentare cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și cu domeniul de aplicare general care afectează pe fond drepturile și obligațiile prevăzute în actul de bază. Astfel de măsuri vor completa implicit și măsurile din actul de bază. Același principiu se aplică și anexelor. Dacă apreciază că un text ar trebui să facă parte din actul de bază, acest lucru este valabil, în special în ceea ce privește listele sau registrele de produse sau substanțe autorizate de Uniune, care ar trebui să rămână pentru a se asigura securitatea juridică, parte integrantă a actului de bază, dacă este cazul sub formă de anexă. Având în vedere experiențele anterioare de a dosarelor de aliniere pentru actele legislative esențiale din domeniul agriculturii și a pescuitului la nivelul Consiliului și după eșuarea negocierilor din cadrul trilogurilor în primă lectură, apreciez că Parlamentul ar trebui să folosească sau să se folosească de delegarea de competențe către Comisie pentru a aborda chestiunile tehnice și sensibile care ar putea avea un impact asupra consumatorilor din uh, Uniunea Europeană. În al doilea rând, așa cum am subliniat și la început, precizez că din anexa ce cuprinde 168 de regulamente, am propus modificări numai pe alinearea regulamentelor 767 pe 2009 și 38 pe 2008, care au fost adoptate în Comisia Agri, deoarece și din experiența de, ca membru Comisia Jurii, Comisia de Fond, pentru acest raport există riscul ca amendamentele depuse pe celelalte regulamente din afara sferei sectorului agricol să nu fie, accentuate, să nu fie acceptate în uh, raportul Comisiei de Fond. Astfel am considerat esențial să conferim uh, Comisiei rolul de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 și subliniez aici 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în loc de competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 291 în chestiuni specifice după cum urmează. Stabilirea termenului pentru un produs dat ca furaj, lucru care poate fi considerat ca o completare a definiției și a conceptului de furaj, de asemenea, modificarea catalogului comunitar pentru stabilirea conținutului maxim de impurități chimice și determinarea listei utilizatorilor sau utilizărilor preconizate și a recomanda durata acestor utilizări. <clears throat> De asemenea, am propus uh, o limitare a acestor delegări la 5 ani uh, de zile. Uh, de asemenea, am avut în vedere o prelungire tacită a acestor delegări. Sigur, în același timp am prevăzut posibilitatea de a se opune atât Comisia cât și Consiliul la aceste delegări și în același timp și obligația sau obligativitatea Comisiei să vină cu un raport înainte cu 9 luni de zile de expirarea acestor delegări. Sigur că aștept uh, și din partea raportorilor din umbră dacă sunt observații. Uh, aici poate că, mă rog, pot să fie discuții de ce ne-am oprit doar la aceste două regulamente. Încă o dată subliniez faptul, doar aceste două regulamente au făcut uh, practic obiectul adoptării tacite, adoptării în, în Comisia Agri. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Jako Pierwszy zgłosił się pan Caputo, bardzo proszę. Mulțumesc foarte mult, domnul Caput are cuvântul. Grazie, președinte. Il colega... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Paul Paulucci, care este raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, nu poate fi astăzi la Bruxelles și mă a rugat să intervin în locul dânsului. În primul rând, dorește să-i mulțumesc domnului raportor Buda, a cărui proiect de aviz îl poate susține. Această diferențiere între acte delegate și acte de punere în aplicare este importantă și mai ales după blocajele din uh, Consiliu, în cursul trialogurilor, cred că Parlamentul se impune să uh, acorde această delegare către uh, comisie și în chestiunile care pot afecta consumatorii. E important însă ca aceste prerogative să fie acordate Comisiei în conformitate cu acordul interinstituțional, deci pe o perioadă de doar 5 ani, nu pe perioadă uh, nedeterminată, așa cum solicitase Comisie. Și acest uh, lucru trebuie făcut pentru toate uh, actele care intră în competența Comisiei Agri și ca de pildă cea pentru um, substanțe fertilizatoare sau bolile uh, animalelor. De asemenea, colegul meu dorește să aibă o colaborare fructuoasă cu toți raportorii din umbră și cu domnul raportor pentru ca acest aviz să poată fi adoptat cu o majoritate cât mai amplă. Kiitoksia. Domnul Tacula. Ensinnä haluan kiittää alderyhmän puolesta. Mulțumesc. Aș dori în numele grupului ALDE să-i mulțumesc uh, domnului raportor Buda, care a elaborat un uh, proiect de aviz uh, foarte echilibrat. Săptămâna trecută am avut un vot strâns, iar actele delegate pot deveni chestiuni politice foarte delicate. De aceea trebuie să analizăm această propunere cu mare atenție în Comisia pentru Agricultură și este important ca Parlamentul European să fie implicat în acest proces, pentru că vizează acțiunile noastre legislative. Trebuie să uh, um, fim foarte grijulii în ceea ce privește acest transfer de competențe de a emite acte delegate și acte de punere în aplicare, în special în uh, zonele sensibile. Aș avea însă o întrebare pentru domnul raportor. De ce trebuie decisă definiția furajelor printr-un act delegat? Dacă îmi puteți răspunde la această întrebare. Atât din partea mea. Mulțumesc. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Așadar, am să-l rog pe domnul raportor să răspundă la întrebare. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că se poate pune întrebarea de ce trebuie să definim uh, această noțiune de furaj, pentru că acest termen există deja și atunci el a suferit o nuanțare de-a lungul timpului. Problema este în felul următor pe care o discutăm aici și săptămâna trecută am avut un vot și în plenară, uh, tot legat de, mă rog, o acțiune a Comisiei legat de uh, intenția de a modifica anumite acte. Cum facem modificările uh, acestor acte care se impun a fi făcute? inclusiv revenirea la noțiunea de furaj, la medicamente, pentru că, practic, avem niște evoluții pe piață, da? Ceea ce concepem sau ceea ce definim astăzi ca furaj, s-ar putea ca mâine, mâine semnând peste trei ani de zile sau patru ani de zile, să necesite o redefinire a acelui, uh, acelei noțiuni. Și atunci, cum faci această redefinire? Lași la îndemâna Comisiei să uh, facă prin acte de uh, implementare ceea ce înseamnă o impunere la nivelul statelor membre sau o faci prin actele delegate unde îmi procesuez și întreb și Parlamentul, pentru că despre asta vorbim până la urmă, ca și Parlamentul să fie parte la această decizie, uh, mă rog, care să ia într-un domeniu sau altul. Și atunci, de aceea am optat pentru această chestiune, de a merge pe această variantă a actelor delegate, astfel încât și Parlamentul să aibă un cuvânt de spus. Pentru că, iertați-mă, am o experiență politică destul de mare și în uh, națională și la nivelul uh, Parlamentului European nu cred că trebuie să lăsăm comisia, nu o suspectăm de rea credință niciodată, dar nu trebuie să lăsăm comisia ca singură să decidă pe domenii pe care s-ar putea și ni s-a demonstrat de-a lungul timpului că nu totdeauna le stăpânește foarte, foarte bine și mai mult, cred că un plus de experiență și de, um, mă rog, de valoare poate să-i dea foarte bine și Parlamentul. Și de aceea eu cred că această procedură este cea mai bună pentru a putea veni cu o definiție, cu o noțiune sau cu un regulament, cu vreți dumneavoastră, care să fie lansat pe urmă în spațiu public și care să fie implementat la nivelul statelor membre. Mulțumesc! poprawki do 26 do godziny 13. Bun, termenul de depunere a amendamentelor este 26 iunie, ora 13. Dacă nu mai sunt alte observații, putem încheia uh, ședința noastră pentru ziua de astăzi și ne revedem mâine la ora 9 dimineață pentru votul electronic și dezbaterea celorlalte puncte de pe ordinea noastră de zi. O seară plăcută!